Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Stimate colege, stimați colegi, stimate doamne, stimați domni, declar deschisă ședința Comisiei pentru Transport și Turism. Am aflat că interpreții din cabina germană sunt foarte mulțumiți când anunț că este Comisia pentru Transport și Turism și nu pentru uh, turism <laughs> și transport. Deci aceasta este de fapt denumirea oficială și în limba germană, transport și turism. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, dacă nu există obiecții, o considerăm adoptată, iar procesul verbal, de asemenea, dacă nu există obiecții, îl vom considera ca fiind adoptat. În cazul acesta trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi Fondul European pentru Investiții Strategice și modificări în prevederile bugetare. Coraportori sunt uh, Ayala Sender și Dominic Riche și pentru început le dau cuvântul celor doi coraportori. Domnul Riche, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc lui Ines, care este coraportor. Am colaborat foarte bine, mulțumesc și raportorilor din umbră, pentru că am dispus de destul de puțin timp pentru a elabora acest raport, pentru că ultimele 15 zile au fost zile de sărbătoare. Deci, oricum am avut o întâlnire um, de lucru cu raportorii din umbră care s-a dovedit a fi o întâlnire fructuoasă și um, le mulțumesc tuturor că au păstrat uh, contactul cu noi, chiar dacă uh, am beneficiat de vacanța de Paști. Oricum, cred că am reușit să ajungem la un uh, acord susținut de o largă majoritate. Există 15 amendamente de compromis. Uh, aș putea să mă refer la două părți ale acestui raport, pentru că, uh, știți, noi suntem comisia responsabilă de fond pentru articolele 19 și 5 aliniatul 2A în legătură cu aceste articole. Comisia TRAN este competentă de fond și din fericire există o unanimitate, pentru că articolul 19 a preocupat intens pe toată lumea. Deci, iar uh, articolul 5.2a, de asemenea, până la urmă, a întrunit un uh, consens, pentru că noi uh, am încercat să uh, elaborăm aici în detaliu uh, preocupările noastre, ținând seama de planul Juncker și uh, trebuie să ne gândim care să fie criteriile, liniile directoare pe de o parte și pe de altă parte mecanismul și facilitatea Connecting Europe, mecanismul de interconectare al Europei. Deci acesta este un uh, domeniu uh, asupra căruia ne-am concentrat și uh, cred că am ajuns în propunerea noastră la o susținere unanimă. În ce privește capitolele 2, B, C, D, E, am colaborat și cu alte comisii. Noi am elaborat în principal textele acolo unde aveam noi competența. Deci, în felul acesta uh, am putut să simplificăm uh, raportul și colaborarea noastră cu Comisia pentru Bugete, uh, care s-a concentrat mai mult pe articolul 54 de pildă. În ce privește dezbaterea, a existat o dezbatere importantă în legătură cu articolul 8. Știți că a fost un sentiment susținut în comisia noastră că uh, facilitatea Connecting Europe ă, nu trebuie să fie ă, sacrificată în cadrul financiar multianual și ca atare noi am solicitat ca fondurile care nu au fost încă virate spre alte direcții să poată fi valorificate în cadrul acestui mecanism de interconectare. Deci, înainte de revizuirea cadrului financiar multianual, vom încerca să obținem fonduri complementare pentru acest capitol bugetar. Deci, noi nu uh, renunțăm la această propunere, pentru că uh, uh, nu trebuie să fie afectat acest domeniu. Iar în ce privește revizuirea cadrului financiar multianual, sperăm să se redeschidă uh, o portiță pentru posibilitatea de finanțare suplimentară a acestui domeniu. Toată lumea a fost de acord cu acest subiect, deci va trebui să uh, parcurgem procedurile ordinare în ce privește uh, stabilirea bugetului și uh, Există fonduri care au fost deja virate direct și care sunt operaționale și uh, care uh, sunt în clipa de față deja consumate în proporție de 95%. Deci trebuie să existe o uh, marcare, o analiză a posibilității în care realocarea fondurilor ar putea să fie practicată sau afectată, deci uh, și în funcție de uh, interese uh, specifice. Dar operațiunea este foarte detaliată, în ce privește domeniul transporturilor, protecției mediului înconjurător și uh, alte domenii. Raportorul trebuie să se mențină pe uh, o linie generală. Trebuie însă ca ă, trebuie ă, ca Parlamentul să aibă posibilitatea să delibereze și să se pronunțe în legătură cu ă, reafectarea fondurilor disponibile și domeniile care sunt prioritare. Deci, noi înțelegem că avem colegi care au insistat asupra unor aspecte specifice, dar uh, nu am putut intra în asemenea detalii pentru că, de fapt, uh, noi trebuia să lucrăm într-un spirit de simplificare și într-un ritm alert pentru a finaliza acest raport. Sigur că trebuie să ținem seama de uh, preocupările de ordin general în legătură cu uh, subiectul acestui raport. Deci, uh, activitatea parlamentară care a fost desfășurată trebuie să fie până la urmă să contureze o linie de acțiune generală, chiar dacă subiectul este foarte, foarte complicat. Acestea ar fi în linii mari rezultatele activității pe care am desfășurat-o împreună și uh, îi voi da cuvântul și lui Inești. Dar având în vedere presiunea care a existat și va exista asupra Parlamentului, uh, uh, pentru că um, aici nu suntem neapărat la unison cu poziția Comisiei, deci dezbaterile eh, care vor avea loc cu Comisia și Consiliul, cred că nu vor fi eh, foarte ușoare, foarte eh, simple, dar sper să putem să ne impunem punctul nostru de vedere. Închei aici prezentarea mea. Președintele, mulțumesc foarte mult și dau cuvântul lui Ines Ayala Sender. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să Mulțumesc colegului meu, domnului Richet, pentru faptul că am lucrat atât de bine împreună și pentru a face o monitorizare a procesului care a început mai devreme și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră, colegilor care au prezentat amendamente pentru că au fost atât de generoși încât să accepte anumite sacrificii parțiale pentru uh, unele părți ale amendamentelor prezentate. Deși sper ca uh, spiritul acestora să fie menținut pentru a ajunge la niște compromisuri uh, solide pentru a transmite din partea uh, comisiei noastre, din partea Comisiei de Transporturi, un text reușit. Cred că și de data aceasta, capacitatea noastră de a menține o poziție unită, o poziție integrată, globală, cred că este o parte a reușitei noastre. În primul rând pentru că ne-am mobilizat foarte rapid uh, pentru ca bugetul planului Junger să nu dăuneze bugetului pe care îl obținusem noi și proiectelor pentru facilitatea de conectare a Europei și, pe de altă parte, de nevoia de a fi mai prudenți, pentru că, așa cum spunea foarte bine Dominic, ne aflăm acum într-o situație în care, în afara Parlamentului, se face foarte mult lobby împotriva noastră și se spune că noi, instituția Parlamentului, am dorit să blocăm planul Juncker, ceea ce nu are nimic de a face cu realitatea. Și noi încercăm, din potrivă, din toate forțele noastre, să completăm uh, bugetul european și să adăugăm, pentru că acesta este principiul pe care dorim să-l introducem, să adăugăm, deci, resurse suplimentare care să fie utilizate. Resurse care acum sunt în stand-by sau care nu au fost utilizate. Este important de aceea ca munca pe care am făcut-o pentru a avea o idee comună în compromisurile noastre, să susțină acest principiu general. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru că au fost înțelegători și au acceptat să nu redeschidem alte capitole bugetare care ar uh, tulbura un pic apele față de poziția generală pe care o are Parlamentul poziție care a fost foarte utilă pentru a face presiune și la momentul votului știm cu toții că poziția noastră trebuie să fie foarte clară, să se arate că nu încercăm să boicotăm planul Juncker, ci doar să utilizăm acele resurse neutilizate până acum pentru proiectele europene. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru capacitatea de diversificare geografică și sectorială de care am dat dovadă pentru proiectele ce pot fi susținute. În felul acesta ne asigurăm că nu doar o singură țară sau două vor avea de câștigat de pe urma planului Juncker, ci că toată lumea va participa la acest plan și față de um, banii dați înapoi, așa cum spunea și Dominic, Trebuie să arătăm că nu suntem împotriva uh, reîntoarcerii banilor pentru sectoare specifice, cum se întâmplă subvențiile pentru trenuri, de exemplu, lucruri recunoscut de comisia noastră, ci mergem în cu totul alt sens și anume în referitor la bugetul general pentru a ne asigura că garanțiile sunt menținute și că toate investițiile făcute și pe baza um, returnării banilor pe viitor să respecte în continuare condițiile din regulamentul TNT și facilitatea de conectare a Europei. Deci se mențin subvențiile existente până acum, dar sunt recunoscute și alte uh, noi inițiative, urban mobility, uh, flexibilitate urbană și așa mai departe, care vor aduce și ele valoare adăugată pentru proiectele din domeniul transporturilor. În încheiere, aș vrea să mulțumesc pentru că în unele din proiectele prezentate de câteva grupuri politice pentru a extinde lista de proiecte sau de a redeschide lista de proiecte pe care am adoptat-o deja în regulamentele anterioare și care oferau deja o gamă destul de largă, aș vrea să vă spun că la unele proiecte Uh, printre care și un proiect pe care eu îl cunosc foarte bine, planul Cranfran, n-aș vrea să fie menționat în acest caz pentru a nu afecta planul Juncker. De ce? Pentru că planul Juncker prezintă un risc destul de ridicat și trebuie să vedem ce se întâmplă cu viabilitatea pe termen lung și ce se va întâmpla până la urmă. În timp ce alte proiecte mai mici în legătură cu legăturile transfrontaliere sau canfran au nevoie de subvenții directe, subvenții foarte bine centrate, care depind mai degrabă de mecanismul de conectare a Europei sau de TNT și nu de planul Juncker. Plan care știm foarte bine că va ajunge la bancă și vom vedea ce va ieși de acolo. Sper în continuare să dăm uh, dovadă de foarte multă înțelepciune. Mulțumesc uh, colegilor pentru eforturile făcute până acum și eu prefer să introducem aceste proiecte pe cealaltă parte și nu în planul Juncker, unde nu știm ce se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult, îi dau cuvântul lui Marcus Piper. După atâtea cuvinte de mulțumire, doresc la rândul meu să le mulțumesc celor doi raportori pentru activitatea foarte bună desfășurată. Poate că în legătură cu anumite aspecte ne-am fi dorit uh, precizări uh, legate de posibilități alternative de finanțare, dar sunt democrat și trebuie să accept că există și alte opinii și că trebuie să formăm până la urmă opinii majoritare. E păcat că nu putem să folosim și alte surse de finanțare. Ar fi trebuit să încercăm să acceptăm și niște repartizări pe plan național, dar până la urmă mă supun opiniei majoritare din comisie și ă, ne bucură ideea că în momentul revizuirii la jumătate de perioadă va fi posibil să verificăm ă, modul în care toate liniile bugetare au funcționat în ce privește finanțarea și dacă nu există până la urmă surse de finanțare disponibile și pentru facilitatea Connecting Europe. Pentru că nu îmi doresc ca soluțiile pe care noi le susținem să fie în dezavantajul țărilor uh, mai puțin dezvoltate, țărilor care necesită un sprijin prin fondul de coeziune. Acest risc ar trebui să fie eliminat. Acesta ar fi o chestiune, o altă chestiune în legătură cu care noi ne-am fi dorit o modificare. Este vorba de uh, compromisul 8.2, în care noi ne-am dori nu doar să facem o trimitere la uh, posibilitatea propusă de noi, ci să obținem din partea Comisiei un acord obligatoriu care să oblige, deci, Comisia ca în cadrul revizuirii la jumătate de perioadă să opereze în spiritul dorinței noastre. În același timp să existe acea plasă de siguranță pentru țările care necesită uh, solidaritatea și coeziunea noastră. Noi suntem de acord cu echilibrul geografic, dar noi am înaintat și propuneri de amendament care să susțină regiunile cele mai dezavantajate, pentru că acele miliarde pe care Um, le pierde facilitatea Connecting Europe um, provin în principal din uh, spre statele uh, mai uh, puțin dezvoltate. Deci noi ar trebui acum să concentrăm proiectele noastre spre susținerea acestor regiuni. Și banii care uh, ar rămâne disponibil, ar trebui până la urmă să fie utilizați uh, înțelept. Trebuie să existe uh, o abordare uh, în spiritul fair play-ului. Să vedem dacă și alți deputați vor susține punctul nostru de vedere, pentru că aici s-ar putea până la urmă să Uh, votăm altfel decât majoritatea. Și mai este o chestiune legată de condițiile care sunt prevăzute pentru uh, finanțare. Nu știu dacă uh, o asemenea uh, concepție a criteriilor care este um, mai degrabă de tip social um, va stimula într-adevăr cercetarea și inovația. Nu vreau ca printr-o asemenea orientare să periclităm până la urmă planul Juncker. Nu știu dacă uh, în legătură cu compromisul 5, cred că acolo da, e vorba de compromisul 5. Este o uh, uh, listă întreagă de uh, criterii menționate. Eu cred că în această după-amiază ar trebui să mai reanalizăm aici toate obiectivele listate, pentru că aș vrea să sprijinim planul Juncker și nici de cum să-l subminăm. Dar, per total, sigur că uh, poate că uh, aparent situația este dramatică pentru că sunt uh, peste 20 de amendamente de compromis care reflectă și poziția noastră. Eu m-am referit însă doar la două aspecte în legătură cu care mi-aș dori să mai operăm modificări și uh, ar fi grozav dacă am putea și în legătură cu aspectele menționate de mine să ajungem până la urmă la un acord care să fie susținut de majoritate, pentru că sunt domenii importante pentru comisia noastră. Mulțumesc, Robert Zil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să încep cu mulțumiri adresate ambilor raportori Cred că a fost o alegere potrivită în cazul celor doi coraportori, pentru că au lucrat de asemenea pe tema CEF. La început, situația mi se părea îngrijorătoare. Principalele preocupări se leagă de schimbarea surselor de finanțare. Desigur că aș dori să-i mulțumesc domnului Piper pentru spusele dânsului de adineauri și de asemenea vis-a-vis -vis de revizuirea la mijlocul perioadei și posibilă utilizare a capitolului 1B ca sursă de finanțare. Și acest lucru ar putea duce la dificultăți de ordin politic. În ceea ce privește celelalte puncte, cred că am reușit să ajungem la un bun compromis sau un număr mai amplu de compromis în această comisie, susținând în continuare căile ferate și am menținut de asemenea și principiul neutralității geografice. Domnul Pipar um, nu ține cont de ceea ce există astăzi. Pentru că acest fond se adresează și țărilor care nu fac parte din categoria țărilor care beneficiază de pe urma fondului de coeziune, dar care ar putea beneficia de pe urma fondului de investiții strategice și aceste țări pot uh, beneficia. E tragic sau nu, e altă chestiune. Haideți să vedem, uh, să așteptăm ce se întâmplă. în ceea ce privește distribuția geografică, nu? Dar mai important este distribuirea sectorială. Pentru că nu ne-ar place să asistăm la un transfer către construcția de străzi în ceea ce privește destinația precisă a fondurilor. Eu fac politica de 20 de ani și nu sunt naiv. Țările care sunt dispuse să investească prin intermediul agențiilor de dezvoltare se bazează pe aceste fonduri uh, cu destinație precisă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Și nimeni dintre aceste agenții sau instituții de dezvoltare nu va investi în alte țări. În fine, aș dori să mulțumesc tuturor celorlalți raportori din umbră. Cu cât vom reuși să dăm dovadă de mai multă deschidere, cu atât mai ușor vom reuși să ajungem la compromisuri, însă rezultatul final nu va fi ușor. Mulțumesc. Acum Maria Chilun. Mulțumesc. Foarte succint, dragi colegi. Aș dori și eu să mulțumesc celor doi coraportori pentru munca depusă în aceste condiții destul de dificile. Am fost oarecum uh, între Ciocan și Nicovală uh, aici uh, cu acest nou instrument de finanțare. Aș dori totuși să punctez încă o dată preocuparea noastră vis-a-vis -vis de această tendință de a reinventa noi instrumente de finanțare fără localizarea precisă a sursei. Cred că mai bine ar trebui să vedem cum anume se pot utiliza mai bine fondurile eh, existente pentru a promova un sistem european de transport. Mulțumesc, eh, Karin Medeli. mulțumesc colegilor raportori pentru munca lor și cred că Planul de redresare economică, în special planul Juncker, trebuie să dea dovadă de inteligență și dacă vorbim despre acest plan, el trebuie să țină cont în primul rând de viitor. Cred că în ziua de astăzi viitorul în lumea transporturilor trebuie să țină cont și de fenomenul de schimbare climatică, de fenomenele de mediu din domeniul energiei și, prin urmare, întrebarea pe care trebuie să ne o punem în legătură cu acest plan Juncker este să vedem uh, cum va fi util în domeniul transporturilor. Vreau să vă mulțumesc pentru compromisurile la care am ajuns, pentru că pentru noi ecologiștii multe dintre ele au fost preluate, cu excepția celui mai important. Este vorba de articolul 5, unde ați notat amendamente din aceste compromisuri ale ecologiștilor, iar în redactarea compromisului propriu-zise, elementele prezentate de noi nu se regăsesc, pentru a fi mai clară. Noi spuneam, de exemplu, că ar trebui ca un minim de 60% din investiții să meargă în sectorul um, transporturilor pe calea ferată, că, de exemplu, 10% ar trebui să fie folosite pentru a încuraja mobilitatea prin uh, ciclism, uh, mersul uh, pe jos și așa mai departe, toate aceste aspecte nu se regăsesc în compromis. Pusesem de asemenea că planul Juncker trebuie să pună accentul pe reînnoirea sistemelor existente în domeniul transporturilor, nici aceasta nu apare în compromisul 5 și uh, Există și elemente pe care le găsim, de exemplu, dorința noastră de a elabora proiecte de mobilitate inteligente și durabile, dar cred că alte elemente, cum ar fi cele referitoare la zgomot, acestea nu sunt abordate și sunt chestiuni cruciale în ziua de astăzi, în special problema costurilor și a externalităților. Pentru că dacă nu avem o foaie de parcurs bună, inteligentă, încă de la început, cred că nu putem face progrese inteligente. Dacă foaia noastră de parcurs în ceea ce privește țintele noastre, obiectivele și elementele paralele pe care le țintim cu aceste investiții, ne dăm seama că mm, partea economiei a locurilor de muncă este importantă în ziua de astăzi deci, cred că ar trebui să avem niște obiective mai clare. Cred că votul va avea loc mâine. Poate mai avem timp să revedem un pic aceste elemente, dar iată oricum comentariile mele din partea ecologiștilor. Danke sehr. Next Rosa. Mulțumesc, Rosa D'Amato, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc celor doi coraportori în ansamblu, suntem destul de mulțumiți cu rezultatul. Am apreciat disponibilitatea de a ajunge la un acord și um, dorința de a evidența importanța transporturilor în planul Juncker. Aș dori să mă concentrez asupra unui punct, și anume faptul că rămâne această posibilitate de a co-implica și uh, CEF. Asta în ultimă instanță. S-a eliminat uh, articolul 19, dar nu se înțelege de ce în restul compromisului trebuie de precizată și această posibilitate, chiar dacă nu este o prioritate. Eu uh, am dorit să punctez acest lucru și aș solicita să fie eliminată. Mulțumesc, Cristin Revoldan. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor doi raportori pentru munca deosebit de mare pe care au făcut-o față de numărul de amendamente deosebit de mare la acest plan Juncker, care, așa cum spunea Ines, Cred că toți eurodeputații, oricum cei din grupul nostru, sunt favorabili pentru această relansare a investițiilor și acesta este și motivul pentru care s-au prezentat atâtea amendamente, pentru că noi dorim ca acest plan Juncker să vină în ajutorul tuturor europenilor și tuturor sectoarelor de activitate. Și voi reveni la elementul principal pentru toate amendamentele la pe care le-am prezentat și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ținut cont de ele. În primul rând, nevoia de a revizui cadrul de reglementare pentru ca acesta să fie mai flexibil, în special flexibilitatea planului Juncker, care să permită tuturor statelor membre să excludă din calculul de deficit costurile de investiții pentru proiectele viitoare. Este important să repetăm acest lucru pentru că el este esențial Cred că este o ultimă uh, oportunitate pentru Comisie pentru a prelua um, chiar comunicarea făcută de, că, de către Comisie pentru a oferi o șansă de viitor. Și un alt element, acest plan trebuie să fie un instrument în slujba solidarității europene, e mai important acum decât niciodată și trebuie să insistăm asupra acestui obiectiv pentru implementarea EFSI, fondul trebuie să se centreze în primul rând pe țările care au fost cele mai afectate de această criză. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații succinte. Pe buget nu cred că trebuie să repet faptul că Comisia este preocupată de abordarea aleasă de Parlament. Nu că nu ne-ar place facilitarea pentru conectarea Europei, din potrivă, și suntem conștienți de faptul că propunerea noastră creează dificultăți, dar suntem convinși că atunci când încercăm să găsim alte alternative, acest lucru este extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil. Trebuie să menținem uh, capitolul 1A din cadrul financiar multianual și atunci când operăm în interiorul 1A, nu avem uh, la alegeri decât uh, programe mari sau programe mici cu plafoane. În ceea ce privește flexibilitatea, Aș insista că e greu să se genereze 350 de miliarde de investiții cu banii publici de care dispunem dacă nu păstrăm o flexibilitate maximă. Deci toate aceste idei care vizează alocarea geografică sau sectorială, în practică ar duce la probleme majore pentru a atinge această țintă de 350 de miliarde. Trebuie să înțelegeți că există o diferență fundamentală între facilitatea con- pentru conectarea Europei și EFSI. În uh, cadrul uh, CEF, Uniunea Europeană cheltuiește banii și poate decide până în detaliu cum o face în cadrul EFSI, ideea este de a atrage cât mai multe fonduri uh, private posibil cu cât mai puțini uh, bani publici posibil. Așadar, cu cât impunem mai multe condiții, cu atât va fi mai dificil să atragem investiții private. În acest sens, uh, toate aceste idei cu privire la um, condiții detaliate pentru alocarea fondurilor vor duce la dificultăți. Am ajuns uh, și noi la concluzia că în ceea ce privește distribuirea geografică am putea până la urmă să acționăm împotriva țărilor de coeziune. În baza filozofiei acestui fond ar trebui să uh, atragem investitori pe baza proiectelor însuși. Dacă venim cu criterii geografice, atunci ar putea să apară suspiciuni și, să, și îndoieli în mintea investitorilor privați vis-a-vis -vis de raționamentul de a veni cu o garanție pe un anumit proiect. Noi vrem ca proiectele să concureze în condiții egale și în acest sens am sporit asistența tehnică astfel încât uh, oricine, indiferent de țara din care vine, să poată uh, veni cu un proiect de bună calitate fără alocări anterioare. Comisia, de asemenea, s-a îngrijit de protecția țărilor de coeziune în modalitatea în care a elaborat planul de finanțare. Nu am promis, uh, nu am prevăzut nicio reducere a fondurilor structurale sau de coeziune, iar în ceea ce privește uh, CEF am încercat de asemenea să protejăm uh, țările de coeziune și înțelegem că, de asemenea, în cadrul revizuirii, la mijlocul perioadei, va trebui să acordăm o atenție sporită și țărilor de coeziune și cred că mă voi opri aici, domnule președinte. Mulțumesc. Acum are cuvântul Ines Ayala Sender. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru comentariile primite din partea colegilor, deși în unele cazuri n-am înțeles foarte bine care ar fi fost problema. Domnul Piper a menționat două teme pe care nu le-am înțeles foarte bine. Dânsul s-a centrat foarte mult pe țările care sunt supuse principiului coeziunii și cred că compromisul era tocmai acela de a asigura o diversificare geografică a impactului pe care îl va avea acest instrument, astfel încât să nu existe o concentrare a tuturor investițiilor uh, al planului Juncker pe o singură țară. Cu toții știm foarte bine că s-a vorbit de foarte multe ori de proiecte mari care ar putea avea acces astfel la investiții. Deci n-am înțeles prea bine ce dorea domnul Piper, pentru că noi încercam nu să oferim protecție țărilor de coeziune, ci să se aplice regulamentul așa cum este el și, în principiu, să nu permitem să se ia banii Uh, de la statele membre noi, care sunt țările de uh, coeziune și care au ajutat foarte mult cu cele 11 miliarde. Deci cred că ar trebui să ne asigurăm că la începutul de funcționare a acestui instrument, în special atunci când e vorba de garanții, el să aibă o flexibilitate absolut necesară, așa cum a cerut și Comisia, dar cu o abordare bugetară mult mai eficientă decât cea de până acum deci dacă banii sunt în plus și sunt dați înapoi statelor membre fără să fi fost utilizați pentru ceea ce au fost incluși în buget, ceea ce înseamnă că este un buget in, lipsit de eficiență, eu cred că de data aceasta bugetul european ar trebui să fie mai eficient și să fie folosit într-adevăr pentru proiecte europene. Dumneavoastră ați vorbit de asemenea și despre uh, compromisul 5 și anume că ar fi existat un exces bugetar pentru domeniul social. Eu nu înțeleg prea bine nici acest lucru, poate faceți aluzie la una dintre obligațiile planului Juncker, care tocmai de aceea a fost creat pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, una din problemele principale ale sudului Europei. Poate domnul Piper ar trebui să vadă ce se întâmplă în țara sa, pentru că și acolo calitatea locurilor de muncă ar trebui să fie întărită. În rest, e vorba de investiții și competitivitate, viabilitate economică și, în special, primul punct care este esențial, în care se spune că trebuie să fie de acord cu strategia Europa 2020, o strategie de inovare și care are relație cu creșterea și competitivitatea. Nu neapărat uh, cu um, tema socială. Dar văd că oricum domnul Piper uh, a plecat, deci uh, foarte greu să-mi răspundă la aceste nedumeriri. Acum, înțeleg preocupările dumneavoastră în legătură cu faptul că obiectivele să nu meargă dincolo de ceea ce ne-am dorit noi la început. Să nu există posibilitatea, de exemplu, de a finanța construirea de drumuri sau alte proiecte. Însă eu cred că, din potrivă, Um, miza noastră la această comisie, nu doar a raportorilor, ci a comisiei în general, este aceea ca toate proiectele la care pot avea acces uh, proiectele din planul Juncker să respecte regulamentul, regulamentul SEF și TNT, pentru că există aici foarte multe posibilități, o multitudine de posibilități, dar și valori și principii foarte clare care trebuie respectate. Și pentru a o liniști și pe doamna Carimadeli, vreau să vă spun că aspectele uh, care se referă la uh, căile ferate, uh, sinergii, mobilitate urbană, deci toate acelea care au de-a face cu un transport durabil, și mai ecologic, pentru că acesta este aspectul principal. Și trebuie să repetăm acest lucru de nenumărate ori, pentru că încă de la început am spus că totul trebuie să intre în cadrul SERF și TEN. Și uh, dacă vorbim de 60% pentru calea ferată, foarte bine mi se pare un obiectiv legitim, dar asta înseamnă să luăm din flexibilitate pentru acest fond care nu trebuie să ofere ajutoare de caritate la sistemul de transporturi pe care îl dorim noi, ci este acolo tocmai pentru a convinge fondurile de investiții, cele private, că aceste proiecte sunt într-adevăr viabile din punct de vedere economic și financiar deci că banii pe care îi vor oferi, îi vor oferi drept credit, îi vor primi înapoi. Deci nu e vorba de subvenții. Există și subvenții, bineînțeles, pentru că la ferată, pentru zgomote și așa mai departe, dar planul Juncker trece dincolo de aceste limite. Deci cred că dacă facem asta, până la urmă vom ajunge într-o situație și mai proastă decât cea de astăzi. Dacă spunem cu claritate de la început că principiile sunt cele stabilite de SERF și de TNT, atunci oferim claritate și spunem care sunt principiile aplicabile. În ceea ce privește doamna Chilonen, care vorbește despre fondurile existente, eu cred că încercăm să utilizăm în mod mai eficient ceea ce avem deja, nu cerem niciun euro în plus. Noi spunem doar că bugetul european care nu este cheltuit cum trebuie la ora actuală, pentru că unii unele ba, unii bani se întorc înapoi la statele membre, când de fapt era vorba de un buget european și nu național, uh, de data asta vom încerca să-l utilizăm mai bine, mai eficient, tocmai pentru că acest plan Juncker, care dorește să ofere o dinamică de creștere la nivel european, locuri de muncă, creștere economică, deci cred că poate utiliza în mod mai eficient resursele deja existente. Și acum, referitor la propunerile făcute, în mod general, aș vrea să reamintesc colegilor că trebuie să vedem care sunt propunerile generale ale Parlamentului de la Comisia ITRE, dar în special cele de la Comisia de Bugete și Econ. Și cred că propunerile pe care le-am făcut în compromisuri pe care le-am dezbătut deja împreună, cred că sunt, și spun asta uh, cu sinceritate, cred că sunt foarte aproape de această poziție generală majoritară a Parlamentului, pentru că, cum știți foarte bine, Um, comisia nu este singura care face presiune asupra noastră spunând că dorim să limităm sau să boicotăm planul Juncker, dar există și alți cetățeni sau state membre care ne-ar putea reproșa acest lucru. Deci trebuie să avem o majoritate suficient de largă pentru a transmite acest mesaj, și anume că Parlamentul dorește un fond mai eficient în special pentru infrastructura de transporturi, o utilizare mai eficientă a fondurilor în conformitate cu principiile și valorile noastre și care în plus să adauge noi proiecte viabile, astfel încât uh, banii pe care îi avem și care acum nu sunt suficienți să fie completați de bani veniți din uh, sectorul privat și banii noștri să fie cheltuiți mai bine. Mulțumesc! Danke sehr und jetzt Mulțumesc și acum Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție colegii care au intervenit și aș vrea să spun în primul rând următorul lucru. Acest regulament nu înseamnă că rescriem din nou alte regulamente sau că reiterăm uh, mecanismul de conectare a Europei, regulamentul cadrului financiar multianual și cu atât mai puțin a regulamentului financiar, pentru că unele intervenții pot să vă spun că m-au lăsat de dreptul perplex. Pe de altă parte, Parlamentul trebuie să-și alinieze cele patru poziții ale comisiilor competente, econ, afaceri economice, deci și buget. Deci, Înțeleg foarte bine și pozițiile personale care s-au exprimat aici, dar de data aceasta trebuie să ne menținem în cadrul stabilit de acest regulament, deși avem câteodată tentația de a ieși în afara drumului. Pentru a reveni acum la comentariile făcute. Bineînțeles, iau notă de comentariile dumneavoastră, dar vreau să reamintesc că uh, intervenția lui Marcus, de exemplu, mi s-a părut oarecum visătoare, pentru că dânsul spune ceva și după aceea contrarul său. Și citez aici, Nusul este fericit că putem face progrese în ceea ce privește returnarea de fonduri, iar pe de altă parte ne cere să protejăm țările de coeziune. Asta înseamnă un angajament obligatoriu pentru comisie. După aceea spune pe de altă parte că amendamentele care reprezintă probleme pentru dânsul sunt cele care protejează țările de coeziune. Și aici am citat, deci nu e problema de interpretare. Și uh, înțeleg foarte bine o altă preocupare care a fost manifestată și anume că în cadrul mecanismului bugetar creditele de coeziune sunt uh, foarte bine stabilite și în aceste credite nu există o returnare de fonduri semnificative. Deci este o dezbatere în van aici. Aici este o chestiune care ține nu de Comisia de Afaceri Economice, ci de propriul nostru regulament. Țările de coeziune sunt țările cele mai vulnerabile și nu neapărat uh, cele mai vulnerabile sunt uh, și cele de coeziune, ele ar trebui să fie protejate. Deci avem nevoie de un criteriu pentru a proteja aceste țări fragile și, pe de altă parte, pentru a proteja țările de coeziune. Ceea ce este important este spiritul regulamentului pentru a vedea că aceste credite, practic, chiar dacă există un procent destul de mic de returnare a fondurilor, nu sunt cele vizate aici. Și asta ar însemna să punem aici în discuție și marșa de performanță a acestor proiecte. Deci e mult mai mult decât uh, interesul de a proteja creditele speciale pentru țările de coeziune. Pentru că noi nu ne dorim o astfel de dezbatere. Trebuie să spunem foarte clar că pentru țările de coeziune nu se pune sub semnul întrebării credit, nu sunt puse sub semnul întrebării creditele care sunt oferite. Și nu e vorba aici doar de avizul raportorului, ci este o constatare a felului în care stau lucrurile acum. S-au spus foarte multe lucruri aici, unele dintre ele sunt acoperite de munca pe care am realizat-o împreună și altele nu au nicio explicație în felul în care funcționează regulamentul nostru actual. Pentru Karima, aș vrea să spun că am înțeles foarte bine mesajul său pentru a relua acele elemente ce au fost um, enumerate în mecanismul de conectare a Europei, însă noi nu facem asta. Noi spunem doar că facilitatea de conectare a Europei este instrumentul de orientare asupra alegerilor politice pe care trebuie să le susținem. Bineînțeles că după aceea putem avea acces la lista exhaustivă, deși este destul de voluminoasă, putem um, Uh, vă reamintiți că am discutat acolo la fiecare liniuță în parte, la fiecare zgomot care era protejat. Nu e vorba de obiectivul raportului nostru să reluăm aceste liste, ci să spunem clar că trebuie să facem referință la textul pe care l-am adoptat deja pentru acest mecanism de conectare a Europei. Există și această îngrijorare de simplificare, rapiditate, flexibilitate, astfel încât mecanismul să fie unul ce oferă garanții. Referința la textul pe care l-ați votat, indiferent că e vorba de texte bugetare sau de regulamente precum mecanismul de corectare a Europei, cred că este suficientă. Dacă de fiecare dată dorim să reiterăm aceleași îngrijorări pe care le avem, eu cred că ar trebui să avem mai mare încredere în textele existente deja. Deci am înțeles foarte bine ce comentarii ați făcut, dar cred că nu are sens să ne îngrijorăm, pentru că referința la textele în vigoare cred că este suficientă și uh, nu cred că nici Consiliul, nici Comisia nu vor merge împotriva textelor deja adoptate dacă referința este destul de clară la ele. Comentariul care a fost uh, făcut uh, referitor la articolul 8. Nu e vorba aici de destabilizarea propunerii de eliberarea fondurilor de garanție. Tratatele prevăd că atunci când se propun noi măsuri financiare, să existe și această garanție care este oferită acum de către 8 de 8 miliarde. La comisie acum nu se discută dacă e vorba de 50% de eliberare a fondurilor și vreau să spun comisiei că atunci când s-au eliberat aceste fonduri la mecanismul de stabilitate a Europei, procentajul era de 17%. Deci e obligatoriu să se înscrie și niște mecanisme de garanție financiară. Și dacă la sfârșitul utilizării acestor credite nu există niște referințe foarte clare, atunci avem o problemă și anume că nu am știut să asigurăm această eliberare de fonduri. Trebuie să rămână întotdeauna ceva la sfârșit pentru că creditele țintite nu sunt atât de consistente, dar oricum trebuie să ajungem la sfârșit și la această soluție. Deci am înțeles foarte bine comentariile dumneavoastră, dar cred că munca pe care am făcut-o împreună ar trebui să răspundă tuturor îngrijorărilor pe care le-ați manifestat, în primul rând cele de eficiență, rapiditate și așa mai departe, dar uh, și uh, principiul că ar trebui să susținem țările cele mai fragile și care au cele mai mari dificultăți, indiferent că e vorba de țări de coeziune sau nu. Și aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru intervenția sa, Comisie care a spus un lucru esențial. Dumneavoastră spuneați să ne reamintim că MIE și EFSI sunt mecanisme absolut diferite. Și vă mulțumesc că ați menționat acest lucru, pentru că tocmai din acest motiv noi nu dorim ca un mecanism să vină în detrimentul celuilalt. E vorba de două mecanisme diferite. Ați spus de asemenea că o garanție nu este o subvenție și, pe de altă parte, nu putem oferi o subvenție în detrimentul garanției, pentru că nu e vorba nici de același obiective, nici de același ținte de investiții și uh, Dumneavoastră ați reamintit foarte bine acest lucru. V-ați referit și la bugetul de coeziune. E clar că acesta nu va fi afectat, pentru că oricum nici nu o putem face. Așa cum nu ne vom atinge nici de bugetele pentru politica agricolă, care oricum ar fi incompatibilă cu uh, regulamentele noastre existente. Pe de altă parte, uh, văd că Comisia are o poziție destul de puternică, ca și Parlamentul, ceea ce ne promite o dezbatere destul de aprinsă pe viitor. Oricum sper să ajungem la o poziție foarte clară asupra felului în care Comisia dorește să elibereze aceste fonduri. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, insbesondere an die beiden. Mulțumesc foarte mult celor doi raportori. Votul va avea loc mâine în Comisia TRAN și în cea de-a doua săptămână din iunie în plen. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, modul de procedare în audierea uh, candidaților pentru comisie. Eu am fost raportor și astăzi dorim să discutăm propunerile de modificare ale modalităților de procedură. Au fost 19 amendamente înaintate. Eu am uh, propus două amendamente de compromis pentru aliniatele 1 și 2, care conțin, în esență, uh, toate propunerile făcute. Un amendament oral în legătură cu aliniatul 3, împreună cu Wim von der Kamp, va fi propus în legătură cu exprimarea nemulțumirii Comisiei în legătură cu procedura desemnării candidatului pentru transporturi. Conținutul acestui amendament de oral se referă la o propunere făcută de doamna Violeta Bulls. Există aici posibilitatea unui vot deviant, unui vot separat. Îi voi da cuvânt, le voi da cuvântul acum raportorilor din umbră. Vin von Camp nu este aici, dar este uh, înlocuit. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Bach, doresc să um, îl scuz pe uh, coordonatorul nostru care este încă pe drum spre Bruxelles și vreau să spun că noi suntem mulțumiți de amendamentele de compromis. Asta, ă, de fapt, ă, este ă, esența unei poziții. Mulțumesc, domnul Ertug. Și noi, din partea grupului ESHIDE, putem spune că în linii mari suntem de acord cu uh, amendamentele. Aș vrea să fac o mică sinteză a ceea ce pentru noi este foarte important și anume că ar trebui să ne luptăm pentru ca la următoarele alegeri europene, statele candidate să nominalizeze pentru comisie doi candidați, un bărbat și o femeie. De asemenea, comisia să respecte un deadline până la care să poată face uh, propunerile. Și uh, după aceea, încă o chestiune, cele trei minute de care dispunem noi uh, pentru uh, întrebări și răspunsuri ar trebui să fie folosite mai eficient. Poate că ar trebui să introducem și un fel de procedură tip catch the eye, a intervențiilor spontane, ca să putem să ă, revenim cu o întrebare dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul comisarului. Pentru că altfel mi se pare că cele trei minute riscă și să fie irosite prin ă, multe uh, afirmații lipsite de conținut. În felul acesta am putea da o șansă și altor colegi să intervină cu întrebări suplimentare. Acestea sunt cele două chestiuni esențiale din punctul meu de vedere și înțeleg că mai există și o solicitare din partea raportorului în ce privește um, o modificare de repartizare a timpului de intervenție, dar eu cred că um, mai degrabă principiul de ont este cel pe care trebuie să-l avem în vedere. Mulțumesc! Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu suntem de acord cu propunerile care au fost făcute în ce privește amendamentele de compromis. Am mai fost făcută o observație de un antevorbitor în legătură cu uh, problemele de gen. Este corect ca femeile să fie bine reprezentante, reprezentate. Dar eu cred că trebuie să înțelegem că nu trebuie să exagerăm, pentru că dacă un stat membru uh, a căzut, uh, a decis în legătură cu un candidat, uh, noi va trebui să verificăm, evident, dacă este o persoană competentă pentru funcția propusă. Deci, um, sigur că um, trebuie să se respecte și timpul de depunere al candidaturilor pentru a putea până la urmă să analizăm lista. Pentru că ni s-a uh, întâmplat ca în ultimul moment să se facă o propunere și au existat probleme uh, de ordin tehnic ca acel candidat să se întâlnească cu reprezentanții mai multor comisii pentru a putea să își demonstreze competența. Deci, în linii mari, principiul este corect, dar în textul în limba engleză am o observație aici uh, se, uh, este o greșeală în legătură cu conceptul take it or leave it, pentru că în textul în limba engleză apare take it or take it. Deci trebuie operat uh, această corectură. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum lui Pavel Tericca. Mulțumesc, domnule președinte. Și voi avea o intervenție scurtă. Apreciez propunerile făcute și modul în care uh, am putut colabora. În linii mari uh, putem fi de acord cu propunerile de compromis. Eu apreciez următoarele aspecte. Am vrea să uh, vedem uh, candidații care vorbesc în numele unui program politic, pentru că uh, ar trebui să se axeze pe 3, 4, 5 priorități politice. Uh, acest lucru nu s-a întâmplat la anterioarele întâlniri. În ce privește politica de gen, da, avem un amendament care susține o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în cadrul comisiei și ideea, sigur că este menționată în această propunere ca fiecare stat să propună doi candidați, dar până la urmă este posibil ca un stat sau altul să propună doi bărbați sau două femei. Noi eh, toți știm că atunci când eh, se propune un singur candidat, pentru președintele comisiei este eh, destul de dificil să îl respingă. Deci ideea de doi candidați deja mi se pare o soluție mai fericită. Am câteva rezerve în legătură cu câteva amendamente se propune și sistemul de ONT, Wim van den Kamp o face, dar noi vorbim despre comisie, despre un organism politic, un fel de uh, guvern care este vitrina Europei. Deci, uh, aplicarea strictă a principiului de ONT uh, uh, până la urmă, într-un exercițiu atât de important, nu știu dacă este o soluție binevenită. Și după aceea mai există un fel de efect ping-pong în audierea comisarilor, pentru că trebuie să fie cât mai eficient dialogul, deci întrebări scurte, răspunsuri scurte și cât mai multe. Deci, aș menționa și un amendament din partea noastră care poate va fi uh, controversat, dar uh, am uh, văzut deja că există probleme ale unor comisari de a interacționa cu Parlamentul într-o altă limbă decât limba lor maternă. Deci constat că în afară de limba maternă ei nu se simt foarte confortabil în altă limbă, într-o limbă străină și asta creează de asemenea dificultăți în a răspunde la întrebări. Deci, um, să nu subestimăm um, și uh, necesitatea de a stăpâni o limbă străină. Deci, eu aș vrea să ă, văd și de o demonstrație din partea unui viitor candidat la postul de comisar că este capabil să răspundă la niște întrebări și în altă limbă decât limba maternă. Mi-aș dori ă, să se țină seama de această propunere la nivelul comisiei. Mulțumesc, doamna Chilonan. Mulțumesc, domnule președinte aș vrea să spun că este un document foarte bine realizat. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Este limpede că trebuie să ne gândim la viitor și la uh, modul în care urmează să se deruleze audierile comisarilor. În funcție de experiența pe care am avut-o, este important să fie un număr rezonabil de femei în rândul comisarilor și de asemenea să uh, demonstreze competență profesională. De asemenea, observațiile comisiilor parlamentare cred că ar trebui să fie luate în seamă cu mai multă seriozitate. Mulțumesc, Ines Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit pentru a îmbunătăți procedurile referitoare la audierile comisarilor. La uh, experiența pe care am avut-o ultima oară, ne-am dat seama că e important să cunoaștem dinainte declarațiile comisarilor, astfel încât să nu ajungem la audiere într-o situație absolut opacă față de uh, posibilitatea de a avea, de exemplu, acțiuni la companii care sunt absolut incompatibile cu activitatea sau mandatul de comisar. În al doilea rând, sunt de acord cu ce s-a spus aici față de problema limbilor. Știm foarte bine că uh, e nevoie de limbi străine pentru absolut orice angajat în ziua de astăzi, deci uh, e important să țină cont și de acest lucru la comisari. Și dacă ținem cont și de vârstă, um, e Ah, mai ușor poate pentru unii să cunoască limbi care nu sunt europene decât cele europene. Asta așa un comentariu ironic din partea mea. Referitor la egalitatea de gen, S-a spus aici că argumentul prezentat de a exista egalitate de gen, deci să se ofere oportunități egale pentru femei și bărbați, că n-ar fi important. Dar până la urmă ajungem la situația din totdeauna și anume uh, vorbim și spunem că e mai bine să avem um, persoane de calitate, indiferent că e vorba de bărbați sau femei. Eu, ceea ce propuneam eu în alte domenii, de exemplu la Comisia de Control Bugetar, uh, pentru candidații pentru Curtea de Conturi era ca statul membru respectiv să propună cel puțin o femeie și un bărbat pentru postul respectiv. Pentru că acesta este, practic, modalitatea istorică prin care femeile am reușit să ajungem la anumite posturi. Deci să existe cel puțin un candidat femeie și altul bărbat din partea fiecărui stat membru și după aceea Parlamentul să se pronunțe. Dar cel puțin din start să existe aceste două posibilități, pentru că de multe ori statul membru respectiv nici nu mai pune problema se știe că mai degrabă se oferă candidați bărbați decât femei, pentru că aceștia sunt mai prieteni cu cei suspuși. Deci ar trebui să existe acest element obligatoriu pentru a putea decide noi, deci să căutăm și femei, pentru că sigur că există candidați femei de calitate. Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă în cazul comisarilor, n-ar fi interesant să avem răspunsul la un chestionar în scris. Deci să avem posibilitatea de a Uh, adresa întrebări la comisii precum a noastră, unde chestiunile sunt de natură tehnică și um, am văzut că există schimbări rapide de comisar, dar ar fi bine dacă avem timp să avem un chestionar înscris în care răspunsurile să ne fie trimise dinainte de către candidatul respectiv înscris, astfel încât să știm că nu e vorba doar de serviciile respective care vor ajuta comisarii sau candidații de comisar, pentru că e clar că serviciile de la comisie sunt cele care se ocupă de antrenamentul, să zic așa, al comisarilor, dar ar fi bine ca candidatul respectiv să semneze acele răspunsuri pentru a și le însuși. Mulțumesc! Jetzt Lucy Anderson. Mulțumesc, Lucy Anderson. Eu salut acest raport. Cred că este un raport foarte bun și este bine că am ajuns și la amendamente de compromis. Cred că audierile recente uh, ale comisarilor uh, au fost criticate, dar uh, ele, de fapt, au fost analizate și în afara instituției noastre de către un public larg, pentru că au fost urmărite de un public larg. Deci, faptul că au fost până la urmă retrași niște comisari a dus la concluzia că trebuie să dispunem de suficient timp pentru a putea să ne formăm o idee despre comisar și să avem posibilitatea, dacă am, fost, am avut neclarități, să îl chemăm înapoi pe comisarul audiat pentru al interoga și plus reprezentarea femeilor în comisie. Trebuie să ținem seama că există multe femei care sunt foarte bine pregătite și câteodată statele eh, membre eh, mizează mai mult pe eh, propunerile din rândul bărbaților. Eu uh, am fost puțin decepționată de uh, comentariul făcut de uh, colega Jackie Foster. ne avem, din acest punct de vedere, o experiență largă în Marea Britanie. Uh, și știm bine că din rândul laburiștilor sunt propuse mai multe femei decât din rândul conservatorilor. Eu cred că trebuie să existe până la urmă o legislație europeană care să ne permită să acționăm în acest punct de vedere. Sigur că trebuie să fie prevăzută o acțiune pozitivă și să facem o de, deosebire între conceptul de acțiune pozitivă, proactivă și discriminare pozitivă. Mulțumesc foarte mult, președintele, mulțumesc pentru comentarii și pentru sprijinul care a fost exprimat. În ce privește reprezentarea echilibrată um, a bărbaților și femeilor, Uh, inițial s-a propus ca cel puțin trei uh, persoane să fie propuse pentru un post de uh, comisar și cel puțin unul din cei trei să fie femeie. Deci, uh, este important acest aspect și uh, fiecare țară, așa cum propunem noi, dacă va numi uh, doi candidați, dintre care o femeie să facă parte din propunere, mi se pare până la urmă că este o soluție bună. În ce privește procedura tip catch the eye, Eh, știți că eh, noi eh, am susținut o asemenea procedură, dar după aceea conferința președinților ne-a impus o formulă de acțiune, dar nu cred că este corect să nu existe flexibilitatea pe care comisia noastră a propus-o în ce privește chestionarul, dar mi se pare că Inezaia Ayala Sender nu ascultă spusele mele acum, da, în legătură cu chestionarul și întrebările, da, noi uh, am avut absolut totul notat. Eu uh, nu sunt neapărat adeptul unor asemenea uh, liste de întrebări care să fie uh, elaborate în scris, și până la urmă, sigur că se primesc răspunsuri la aceste întrebări scrise și niciunul din candidați nu a făcut trimitere până la urmă la acele întrebări. Eu cred că nu are rost acest sistem de întrebări și răspunsuri scrise pentru că nimeni nu le acordă uh, intenția cuvenită. În comisie vom decide pe 17 iunie și în iulie anul curent vom avea votul în plenară. Mulțumesc foarte mult! Acum Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, emiterea biletelor integrate multimodale în Europa. Raportor este Dieter Lebrecht Koch și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Obiectivul proiectului meu de raport este ca informațiile legate de diferitele moduri de transport să fie promovate pentru a putea astfel să susțină o mobilitate eficientă orientată spre client de la ușă la ușă și cred că este o provocare pentru următorii 10 ani. Aceste servicii integrate vor avea un rol major pentru a rezolva actualele probleme ale uh, transportului în momentul de față, pentru că pot spori durabilitatea și eficiența sistemelor actuale de transport, se pot evita ambuteiaje, se poate promova mobilitatea socială și turismul, poate contribui la crearea de locuri de muncă pot uh, consolida și uh, Europa ca uh, loc al cercetării și inovării și, în ultimul rând, pot face Europa un loc mai atractiv. Și nu ar trebui să pierdem o astfel de șansă din care toată lumea are de câștigat. Și de aceea trebuie acum să venim cu sugestii pentru strategia pe care a croionat în acest sens Comisia Europeană. Deși există servicii de planificare a um, călătorilor multimodale, acestea deseori se rezumă doar la anumite regiuni și la anumite moduri de transport. Actualele platforme nu oferă decât uh, opțiuni uh, restrânse și uh, deci la mai multe ori se ascund doar interese comerciale, ceea ce nu e rău, dar nu e suficient. Un prim pas important ar fi accesul la astfel de informații în timp uh, real pentru ca cel care le călătorește să poată să le obțină și să se poată baza pe aceste informații. Pentru că doar atunci va fi posibil să aleagă legătura care îi convine cel mai mult, fie din punct de vedere al costurilor, fie din punct de vedere al rapidității și trebuie create standarde pentru accesul uh, la astfel de informații. În ceea ce privește formatul de date, uh, cred că nu ar trebui stabilite standarde de către Comisie, pentru că oricum nu putea ține pasul cu evoluțiile tehnologice. Politica trebuie să um, creeze condiții cadru, nu să vină cu soluții tehnice. În plus, legislația Uh, de asemenea, nu ar trebui să facă ca prețul la anumite modalități de transport să devină inaccesibile astfel. Cred că transportatorii ar trebui să conlucreze la nivelul unei platforme pentru a găsi uh, soluții interoperabile. Și asta și în ceea ce privește alocarea și costurilor. Nu ar trebui să împiedicăm uh, pe actorii de pe această scenă să găsească soluții inovatoare. Din potrivă, ar trebui să-i susținem prin uh, continuarea anumitor programe de promovare existente. Transportul um, local, în comun, are de asemenea un rol important pentru că el uh, asigură ultimul segment de transport. Chiar dacă există evoluții pozitive și aici, călătorului nu îi se oferă această posibilitate de a uh, obține informații cu privire la toți furnizorii de astfel de servicii. De aceea eu propun crearea unui, uh, unei platforme naționale pentru astfel de servicii de transport locale care apoi să fie uh, puse într-o rețea comună la nivel european. Călătorul trebuie de asemenea să aibă acces și în timpul călătoriei la uh, date de trafic în timp real uh, pentru a ști care sunt alternativele. Și, în ultimul rând, călătoriile multimodale trebuie să devină mai atractive și trebuie uh, de asemenea clarificate drepturile pasagerilor în cazul unor astfel de călătorii uh, multimodale, pentru că în momentul de față uh, nu sunt clarificate răspunderile. Eu mi-aș dori în final un bilet multimodal, dar în primul rând un acces transparent la informații fiabile. În ceea ce privește calendarul, ar trebui să ne putem aduce contribuția înainte ca Comisia Europeană să vină cu propria propunere. De aceea, eu mi-aș dori să votăm acest raport înainte de vacanța de vară. Amendamentele așadar ar trebui discutate pe 5-6 mai, astfel încât la mijlocul mai să pot organiza o întâlnire cu raportorii din umbră, pe 28 uh, să putem vota în comisie, și uh, iar în uh, plen să avem votul în iunie, cel târziu în iulie. Și vă mulțumesc pentru atenție. Să a Jens Nielsen. Mulțumesc, Jens Nielsen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că este un foarte bun proiect de raport. Suntem cu toții de acord uh, cu avantajele integrării uh, biletelor multimodale în Europa și sunt evoluții în momentul de față care trebuie accelerate prin soluții digitale. Însă, din păcate, progresele pentru călători, din păcate, au fost limitate. Mai sunt o serie întreagă de obstacole. Domnul raportor a menționat o parte dintre acestea, care sunt enumerate și proiectul de raport, pe care îl consider bun mi se pare important faptul că domnul raportor uh, subliniază faptul că toți cei implicați trebuie să dispună de sisteme deschise care să fie accesibile și altora. Deci, rute, prețuri, toate aceste date trebuie să fie accesibile astfel încât uh, ele să uh, poată fi accesate de consumatori. Și acest lucru, de asemenea, ar trebui să se facă într-un mod armonizat. Despre ce vorbim, de fapt, aici? cei care, sigur, se află în concurență, poate că nu tocmai asta își doresc. Știm că la începutul anilor 90, când au apărut și alte companii de căi ferate, cele existente au fost foarte iritate. Companiile mari de căi ferate dezvoltaseră sisteme de emitere bilete, iar uh, cele mici au fost excluse din respectiva platformă. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că actorii de pe piață respectă anumite standarde. Chiar că este esențial acest lucru. Acum, sigur, a impune așa ceva, sigur, necesită un act normativ, ceea ce poate iarăși e o problemă, pentru că cu toții spunem că ar trebui să evităm um, în cadrul legislativ aici. Cred că această idee cu platforma în care toată lumea să poată fi implicată, astfel încât cu toții să beneficieze de informații, uh, e un lucru bun, dar pentru a impune așa ceva e nevoie de legislație. Deci mai avem multe de făcut Acum, de a-i convinge pe actorii de pe piață să facă lucrul ăsta în mod voluntar ar dura secole. Cred că e nevoie de niște cerințe eh, minime eh, legislative. În principiu, proiectul raport este unul foarte bun și mă voi alătura și eu cu câteva amendamente. Mulțumesc, Jackie Foster, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului, domnule Koch, pentru că vă aduceți aminte în ultimul mandat că vorbeam de imposibilitatea pasagerilor de a cumpăra uh, bilete și numai la nivelul căilor ferate, unde sunt implicate mai multe companii. Ce să mai vorbim de uh, bilete multimodale, dar și dacă vrei să mergi din Finlanda până în Italia pe uh, căile ferate, trebuie să cumperi mai multe bilete. Și asta pentru o singură formă de transport. Asta eu sunt optimistă. Și de aceea cred că trebuie să existe o anumită voință politică, dar și la nivelul uh, sectorului transportatorilor. Motivul este că există exemple foarte bune dacă ne uităm la industria aviatică. În aici constatăm că lucrurile funcționează și te ajunge și bagajul. Deci iată că avem exemple bune. Există exemple bune și în Regatul Unit. Uh, și poate că și în alte state. Există un fel de card uh, londonez în care sunt integrate mai multe servicii. Deci nu că nu s-ar putea face, dar e nevoie de o abordare mai amplă și de aceea cred că acest raport vine la momentul potrivit. Trebuie să avem poate ceva mai multă grijă vis-a-vis -vis de presiunea de reglementativă pe care vrem să o impunem. Pentru că este până la urmă vorba de un cadru de reglementări la care trebuie să adere statele membre. Și va trebui să avem uh, grijă să nu creăm un uh, regulament prin care lucrurile să facă un pas înapoi. De asemenea, trebuie analizată și zona drepturilor pasagerilor, așa cum ne-am ocupat și în cursul anilor precedenți. Și, desigur, uh, trebuie văzut ce se întâmplă cu întârzierile, dacă se pierde o legătură. Dacă întârzi autobuzul și îți pierzi legătura de tren sau legătura pe, de feribot, cine uh, va suporta costurile? Nu e ușor, dar cred că există modalități de a rezolva problema. Și aș dori să mulțumesc raportorului din partea ECR. Mi se pare un pas bun înainte și cred că E bine să impunem niște termene pentru ca să se miște și uh, statele membre. S-au făcut deja pași, dar mai sunt mulți uh, de făcut. Mulțumesc, Pavel Tilicica. Mulțumesc, domnule raportor. Mulțumesc uh, și domnului Koch pentru inițiativă. Este o problemă majoră, dar și dificilă în egală măsură. Prima întrebare care îmi vine în minte este dacă vrem să facem un pas înainte, ținând cont de faptul că există deja proiecte care funcționează în anumite state membre, chiar și la nivel transfrontalier, sau analizăm lucrurile din perspectiva pieței interne. Pentru că dacă e vorba de piața internă, trebuie să vedem care sunt neajunsurile, ambuteiajele, dacă avem nevoie de reglementări, partea de finanțare. Dacă vorbim de uh, transfrontalier, dar doar la nivel regional, atunci lucrurile ar putea fi mult mai simple. Deci sunt două cazuri diferite până la urmă. Indiferent de nivelul ambițiilor noastre, în mod clar există neajunsuri și mă bucur că domnul Koch le identifică, pentru că nu putem aborda probleme dacă nu știm care sunt. Am să vin și eu cu câteva amendamente prin care să mai numesc și alte probleme, principalele uh, modalități de rezolvare sunt enumerate deja în raport, pentru că vorbim de incompatibilități uh, de ordin informatic. Trebuie clarificat uh, ce e această platformă despre care vorbim, pentru că dacă este ceva integrat, vorbim și de niște costuri imense și aici iar revin la nivelul de ambiții pe care ne propunem. Altă problemă ar fi faptul că nu există condiții egale de concurență între diferitele modalități de transport. nu o să participe diferiței actori de pe piață dacă, să spunem, căile ferate vor avea senzația că nu există uh, condiții egale de concurență pe piață. Deci vorbim despre ce anume până la urmă. Vom avea mai multe bilete paralele, doar listate pe o singură hârtie, sau vorbim despre interoperabilitate adevărată sau un sistem integrat care uh, până la urmă să includă o, o serie întreagă de uh, contracte comerciale între diferiți operatori, pentru că știm că există diferite tipuri de drepturi ale pasagerilor pentru căile ferate sau pentru aviație. Iată deci că există o serie întreagă de probleme, unele chiar de ordin uh, legislativ, unele care ar putea fi abordate sub nivelul legislativ. Sigur că intervine și problema costurilor. Dacă vrem într-adevăr un sistem complet integrat, atunci costurile sunt mari, mie mi-ar place, dar pe de altă parte trebuie să ținem cont și de ceea ce am discutat acum câteva minute. EFSI nu este o bună oportunitate pentru că, iată, ne-am putea concentra pe transportul inovator și uh, emiterea integrată de bilete ar fi un astfel de exemplu. Mă voi opri însă aici. Mai pot fi identificate și alte probleme. În orice caz, proiectul de raport este unul foarte bun. Mulțumim! Aștept cu interes colaborarea noastră și să văd care sunt și amendamentelor din partea colegilor pentru a vedea care sunt de fapt soluțiile pe care le propunem în final. Însă important este să stabilim cât de ambițioși vrem să fim. Vorbim de piața internă sau vorbim de piețe regionale? Pentru că eu cred că până la urmă ambele laturi trebuie susținute și încurajate. Doamna Kilemen. Nyt käsittelyssä oleva asia on erityisen tärkeä. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea dezbătută aici este foarte importantă și trebuie să lucrăm în mod mai eficient pentru a promova această idee mai bine decât am făcut-o în trecut. Ar fi bine să avem un sistem de uh, bilete universal în uh, Europa, ceea ce ar aduce avantaje și beneficii turismului în Europa. Sper să ajungem la soluțiile cele mai bune care să ne permită această mișcare de uniformizare. Este o evoluție care trebuie să o facem și în mentalitatea noastră însă este deosebit de dificilă. Mulțumesc! Vielen Dank, jetzt Karim Adeli. Mulțumesc și acum Karim Adeli. Mulțumesc. Domnule raportor, vreau să îmi cer scuze din partea colegului meu, domnul Evo, și aș vrea să transmit numele său și numele ecologiștilor că vă mulțumim pentru munca dumneavoastră. Raportul acesta abordează o serie de teme foarte importante pentru noi, însă la unele dintre ele poate ar trebui să fim un pic mai atenți sau să intrăm mai în detalii, în special atunci când e vorba de protecția datelor, o temă asupra căreia ar trebui să fim foarte atenți pentru că ea ține direct de protecția vieții private și ar trebui să vedem care este ansamblul proiectelor în curs care sunt cofinanțate de UE și de legătura între coordonare și integrare, pe care dumneavoastră o puneți doar ca anexă în proiectul dumneavoastră de raport. Eu cred că acest element ar trebui să fie uh, o parte integrantă a conținutului, să arată în ce măsură se poate ține cont de bunele practici existente. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Andersen. Da, mulțumesc. Este un raport uh, foarte important care are legătură cu alte rapoarte ale comisiei noastre, de exemplu raportul asupra mobilității la care sunt implicată eu și Karima Deli. Este foarte bine, deci, că îl dezbatem astăzi. Dacă ne referim acum la sugestiile asupra proiectului de raport, salut în mod special intențiile referitoare la persoanele fără mobilitate sau cu mobilitate redusă. E vorba de o întrebare pe care Parlamentul a adresat-o deja Comisiei în septembrie anul trecut, în special în legătură cu persoanele care utilizează scaun cu rotile, pentru că nu e posibil ca persoanele să ceară din timp spațiu suficient pentru aceste fotolii rulante pentru majoritatea companiilor europene. Este o chestiune care trebuie rezolvată și ar fi bine să o menționăm pentru a arăta că există un angajament clar la nivel european pentru o mobilitate totală și accesibilitate. De asemenea, problema plăților, care nu a fost atacată deocamdată. Există și alte comisii care s-au ocupat de teme anexe, cum ar fi, de exemplu, taxele pentru plata cu cartea de credit. Însă aceasta are un impact foarte clar în ceea ce privește um, tichetele integrate. Dacă plătești cu PayPal sau cu alte sisteme, uh, uneori nu plătești um, dacă plătești cu carte de debit, dar plătești dacă, plăte- dacă utilizezi cartea de credit și așa mai departe. De multe ori se utilizează tot felul de scuze de către companii pentru a nu oferi informații ce sunt absolut utile. Deci chestiunile comerciale sunt absolut importante și a, argumentele de tip comercial trebuie să fie echilibrate față de dreptul pasagerilor de a obține informațiile necesare pentru ca experiența în domeniul călătoritului să fie mai bună. Salut de asemenea comentariile făcute referitor la autoritățile locale și regionale și importanța lor și mulțumesc lui Jackie pentru că uh, nu a fost de acord cu mine ultima oară și a menționat chestiuni care au de-a face cu Londra și cu cărțile de călătorie, cardurile de călătorie. Avem nevoie aici de o serie de regulamente în acest domeniu. Cred că este foarte important ca raportul să reflecte și aceste elemente și de aceea vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Olga Delenova. Slovo. ja eh, přidám v podstatě do debaty jenom několik málo úvah. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug doar câteva cuvinte, pentru că multe din alte, altele pe care vreau să le spun au fost deja menționate aici. Vorbim despre drepturile pasagerilor și acesta mm, include și problema finanțării, care este foarte complicată se vorbește de plăți integrate ale biletelor. Uh, unele sisteme de plată au obținut deja finanțare europeană, deci ar trebui să ținem cont de aceste aspecte. Sunt de acord cu raportorul din umbră care spune că ar trebui să oferim mai multe informații și că piața trebuie să fie supusă anumitor reguli. Acesta este elementul central al raportului. Salut și faptul că s-au menționat aici persoanele cu dizabilități, persoanele care utilizează scaun rulant și așa mai departe. Și aș menționa și populația care îmbătrânește, pentru că ar trebui să ne gândim la posibilitatea de utilizare pe viitor a tehnologiei informației, de exemplu. Este un lucru foarte bun, dar n-ar trebui să creăm noi obstacole pentru anumite categorii de populație. Un ultim element la fel de important, dacă vorbim de piața internă digitală, vorbim despre blogări și acesta este un element care ar trebui să-l integrăm atunci când vorbim despre transportul integrat. Mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt Ismail Ertug. Mulțumesc, domnule Ertug. Vielen Dank auch für die Arbeit, die bislang gemacht wurde. Mulțumesc pentru activitatea pe care au desfășurat-o raportorul și raportorii din umbră. Îmi amintesc că noi am mai discutat despre acest subiect în uh, anterioara uh, perioadă avem aceeași preocupare. Cum putem să creăm condiții pentru ca cetățeanul obișnuit să dispună de suficiente informații pentru a putea să-și configureze uh, singur ruta pe care o dorește și să obțină uh, biletele. Sigur că trebuie să progresăm. Există abordări diferite și cred că piața și uh, firmele specializate um, au uh, idei legate de anumite propuneri, dar atâta timp cât fiecare lucrează uh, independent, fără să uh, existe o interconectare, lucrurile uh, nu se pot rezolva ușor. Aș vrea să vă amintesc că eu personal și am vorbit și cu alte câteva persoane, mi-aș dori foarte mult uh, ca uh, întreprinderile specializate în transporturi să fie cele care până la urmă să poată să decidă. Pentru că Sigur, noi ne dorim uh, un progres în acest domeniu din perspectiva și în favoarea clienților, dar uh, nu uh, dorim ca acum piața să suferă distorsiuni datorită unor mari corporații care ar putea să monopolizeze întreaga activitate. Deci eu cred că cei care acum acționează în uh, domeniul transporturilor ar trebui să rezolve această problemă de bilete integrate să existe poate o perioadă de tranziție pentru a putea colabora pe plan european, să se realizeze până la urmă rețeaua pe care ne-o dorim. Și am spus-o și în fosta legislatură, repet și acum, nu ar trebui să mergem uh, atât de departe încât să obligăm firmele până la urmă să divulge secrete uh, comerciale pentru că informațiile care sunt importante pentru noi, uh, sigur că uh, ne dorim să le putem obține prin mașinile de căutare pe internet, să știm uh, și acest lucru există deja în legătură cu diverse produse, să aflăm care este locul unde putem achiziționa cel mai ieftin respectivul produs. Dar uh, nu te, trebuie să depășim până la urmă anumite limite, astfel încât să creiem uh, distorsiuni pe plan concurențional în Europa. Mulțumesc foarte mult. Andro Deli. Mulțumesc foarte mult. Și este o chestiune într-adevăr foarte importantă și sunt de acord că aspectele cele mai importante sunt legate de posibilitățile pe care le avem pentru a ne planifica deplasările și să cunoaștem, bineînțeles, toate ofertele de călătorie existente eh, și să poți procura până la urmă aceste bilete multimodale. Ce este deci important în acest proiect de raport este că cele două aspecte menționate de mine ar trebui să fie e, eh, tratate mai în detaliu e, eh, sau să existe o mai bună definire a celor două aspecte. Există deja niște firme care acționează pe plan global, nu vreau să menționez și numele lor, dar care oferă deja acest tip de serviciu. Poți să îți planifici o deplasare care să fie cu autovehiculul personal, cu mijloace de transport în comun, cu bicicleta sau uh, pe anumite porțiuni să te deplasezi chiar pe jos. Deci ă, există asemenea oferte, dar ă, ceea ce este poate mai important este modul în care se pot achiziționa biletele. Există ă, aici riscul să apară până la urmă un monopol pe piață. Iar noi trebuie să creăm garanții uh, că nu vom uh, avantaja formarea unui monopol pe piață. Deci uh, Nu știu dacă este realist să ne dorim un singur sistem de eliberare a biletelor care să funcționeze. Pentru că știm că pot să apară aici conflicte de interese între Uh, modalitățile de transport. Deci un, un sistem unic de ticketing ridică mari semne de întrebare. Sigur, este o bună idee că începe să ne preocupe această problemă, dar cred că este nevoie de mai mult timp, de mai mult spațiu uh, pentru a gândi lucrurile în profunzime. Iar în ce privește persoanele cu dizabilități, aceasta este o chestiune care adesea este neglijată, mai ales în câteva din statele membre care sunt mai puțin dezvoltate în privința infrastructurii existente. Trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe această problemă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest subiect este străvechi. Încă acum 8-9 ani trebuia să fie rezolvată când am discutat cel de-al treilea pachet feroviar, pentru că încă de pe atunci trebuia să existe posibilitatea să îți obții bilete. Da, la, uh, de la Bruxelles la Köln pot să îmi cumpăr pe internet un bilet, dar uh, de la Bruxelles la Michelstadt sau la un alt uh, orășel din Germania nu este posibil. Și da, este o problemă. Um, um, trebuie să se ocrotești secretul comercial, dar nu să abuzezi de acest argument în defavoarea cetățeanului, pentru că informațiile pe care ni le dorim noi nu au nici o legătură cu uh, secretul uh, de afaceri. Pe mine mă interesează doar mersul trenurilor, uh, când, la ce oră am o legătură spre punctul X Da. Există însă anumite întreprinderi eh, care își protejează exagerat activitatea există peroane care nu este afișat decât următorul tren. Nu toate trenurile care vor pleca la ore diferite de peronul uh, respectiv. Și deja uh, poți să-ți dai seama, există întreprinderi care nu-ți furnizează decât 80% din informațiile pe care ar trebui să ți le furnizeze există uh, din acest punct de vedere reticențe deci eh, mulți eh, pot la un moment dat să se recomande, pentru că își doresc eh, protejarea mersului trenurilor, să iei avionul. Dar noi nu vrem să luăm avionul pentru că putem fi persoane care doresc să ocrotească mediul înconjurător. Deci trebuie să învingem această reticență. Dacă lucrurile ar fi fost luate în serios de mult, atunci rapor, acest raport nu și-ar mai fi avut rostul. Sigur că responsabilitatea legată de stabilirea prețurilor este la nivelul informațiilor, dar noi vrem să firmelor, dar noi dorim să creăm o obligativitate din partea lor de a uh, ne informa. Deci, informația este esențială pentru mersul trenurilor din Europa. Dorim să depășim limitele existente în clipa de față, pentru că, iată, companiile aeriene deja au reușit să depășească această limită. Și există deja foarte multe aplicații în legătură cu ofertele companiilor aeriene și legăturilor interesante pentru cetățean. Ne dorim, deci, ca la nivelul european să existe posibilitatea, în legătură cu toate modalitățile de transport, de a obține bilete integrate. Iar acum îi dau cuvântul Comisiei, doamna Copcinska. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Aș vrea să fac o scurtă observație în legătură cu uh, ultima afirmație făcută de președinte că nu ne confruntăm cu o problemă nouă, dar evoluțiile serviciilor digitale în transporturi uh, ar trebui să uh, ofere mai multe șanse cetățenilor europeni, uh, pentru că și așteptările cetățenilor sunt uh, în clipa de față mai mari în legătură cu uh, furnizarea de informații. Sigur că în anumite state membre, în anumite regiuni ale Uniunii Europene, poate că lucrurile funcționează mai bine, dar în clipa de față, există o lipsă de informații în legătură cu posibilitățile multimodale de uh, transport pentru cetățean. Iar acest lucru îl așteaptă de fapt cetățenii. Ca atare, noi uh, salutăm uh, acest raport și ne bucură să constatăm că Parlamentul recunoaște importanța problematicii Uh, transportului multimodal în Europa și uh, de altfel și doamna comisar uh, este doritoare să se realizeze progrese în acest sens. Sigur că transporturile în clipa de față trec prin modificări substanțiale în ce privește furnizarea informațiilor și există acum posibilitatea ca uh, oamenii să uh, studieze soluții alternative pentru deplasare. Există o modificare a comportamentului din acest punct de vedere la nivelul cetățeanului. Comisia a publicat în iunie anul trecut o foaie de parcurs în ce privește uh, serviciile de ticketing pentru bilete uh, multimodale și uh, din acest punct de vedere salutăm raportul care pune accent pe multe din obiectivele pe care ni le-am stabilit noi în acea foaie de eh, parcurs. Noi am a, constatat că există deja cam 100 de eh, posibilități de călătorie multimodală în Uniunea Europeană care eh, sunt deja funcționale, dar știm că nu uh, Există servicii de la poartă la poartă în uh, favoarea cetățenilor europeni uh, în toate uh, domeniile de transport. Și sigur că trebuie să existe accesibilitate pentru datele pe care cetățeanul dorește să le obțină. Ca atare, împărtășim punctul de vedere al Parlamentului că trebuie făcute mai multe eforturi în acest domeniu și că eforturile trebuie să vină atât din partea sectorului public cât și din partea sectorului privat. Deci, eu cred că trebuie să existe componente cheie care să funcționeze privind informarea, astfel încât planificarea călătoriei să poată fi realizată eficient. Dar există și alte aspecte legate de posibilitatea de închiriere a unui autoturism, de partajare a unui autoturism, de închiriere a unei biciclete. Trebuie să existe un sistem care să furnizeze toate informațiile relevante din acest punct de vedere pentru utilizatorii interesați. Comisia își finalizează activitatea în ce privește accesul la informații legate de călătorii multimodale ne dorim ca accesarea acestor uh, date uh, să se bazeze pe uh, condiții clare, avantajoase pentru cetățean, pentru că noi trebuie să ne gândim că în Uniunea Europeană trebuie să creăm o rețea între furnizori de servicii care sunt foarte diferiți în clipa de față și să evităm uh, situații care pot duce la monopolizarea informațiilor de către eventual alți actori. După cum a subliniat și domnul Koch în raportul său, informațiile accesibile pentru călători constituie un prim pas pentru biletele multimodale și, într-un fel, o piatră de temelie în acest domeniu. Ceea ce este important din perspectiva Comisiei Europene este că nu e datoria noastră să uh, creăm uh, posibilitatea de a obține asemenea bilete integrate, ci să stimulăm dezvoltarea sistemului de către cei care acționează în clipa de față pe piață. Și există uh, aici și uh, o susținere uh, de către Parlamentul European pentru acțiuni pilot în ce privește furnizarea de informații uh, către cetățeni. În final, aș spune câteva cuvinte în legătură cu drepturile pasagerilor într-un context de călătorie multimodală. Suntem de acord cu analiza Parlamentului că furnizarea informațiilor pentru persoane cu dizabilități și capacitate uh, motorie redusă uh, este de asemenea uh, esențială. Comisia analizează clipa de față posibilitățile care există în acest domeniu pentru că ă, până la urmă trebuie să existe și o ă, garanție că ă, sistemul multimodal de călătorie este funcțional și garantat și că pasagerii beneficiază de o protecție inclusiv în acest context. Iar în ce privește strategia pieței uh, unice digitale, Mulți membri ai acestei comisii au avut preocupări în legătură cu interoperabilitatea datelor, accesul la servicii transfrontaliere. Vom avea în vedere aceste preocupări la nivelul comisiei. Mulțumesc, iar acum, în final, din nou raportorul. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport. Știu, este o cale lungă și în Cartea Albă din 2011 am avut propunerea acestei, dar poate că acum putem să alertăm puțin eh, și eh, ritmul. Sigur că există multe aspecte pe care nu am putut să le menționez în raport, dar mă bucur că dumneavoastră veți avea ocazia să înaintați uh, propuneri de amendament de care voi ține seama. Sigur că trebuie să ne întrebăm ce tip de date, în ce formă trebuie să fie ele făcute accesibile pentru a evita crearea unui monopol pe piață și pentru a stimula uh, firmele să se dezvolte. Au fost menționate uh, deja uh, aspecte care funcționează pe plan regional sau poate și la nivelul unui uh, stat dar uh, pe plan transfrontalier lucrurile funcționează încă greu și noi ne dorim o piață internă unică pentru care să găsim soluții adecvate. Da. Vor mai fi, deci, aspecte pe care le voi introduce în urma propunerilor dumneavoastră în raport, dar eu cred că uh, aici uh, gândim uh, asemănător cu Comisia Europeană. Sper că va ține seamă de documentul pe care îl elaborăm noi. Mulțumesc foarte mult. Președintele, Mulțumesc tuturor celor care au uh, participat la această discuție, mulțumesc raportorului. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 16 aprilie ora 17, votul în Comisia TRAN pe 28 mai și în iulie um, vom avea votul în plenară. Punctul următor de pe ordinea de zi, uh, raportul în legătură cu uh, întâlnirea tripartită pe pachetul privind căile ferate, va fi o întâlnire cu ușile închise. Deci uh, nu vă supărați, cei care nu au dreptul să participe sunt rugați să părăsească sala.